La séance est reprise. Ședința se reia. Avem scurtă prezentare ale mai multor rapoarte. Primul este Uniunea Europeană a Apărării și o să dau cuvântul 4 minute domnului Paet. Aveți cuvântul. Mulțumesc, dragi colegi,